Bună ziua tuturor. Vă rog să vă așezați pentru că vom începe imediat și voi uh, continua în italiană, dacă îmi permiteți. Vă rog să vă puneți căștile. Bine, bine venit tuturor, mai ales oaspeților noștri, dar și tuturor uh, europarlamentarilor. Astăzi avem o, o ocazie deosebită și poate vom mai recurge la, această, la acest format în uh, următoarele luni la Comisia pentru Cultură. o strategie pe care o poate adopta și Comisia și președinția actuală și cea viitoare. Nu este o temă pe care o vom putea uh, epuiza astăzi sau mâine. Problema școlilor inovatoare și a predării în era digitală, acest atelier a fost a fost organizat cu ajutorul grupului de lucru tematic B și aș dori să mulțumesc Anei Mariei și tuturor celor de la secretariat care ne-au sprijinit uh, în uh, aceste eforturi. Toate grupurile politice au fost uh, de acord cu organizarea acestui atelier și cred că trebuie să plecăm de la ideea că Mediul digital, nu doar tehnologia digitală, reprezintă o revoluție și în ceea ce privește predarea și învățarea, procesele de predare și de învățare. O schimbare și în, momentul, și în modul în care se creează noi cunoștințe, se acumulează noi informații pentru acest lucru. Trebuie schimbat modul de predare, trebuie schimbat modul în care sunt organizate școlile, modul în care funcționează clasele din școli. Trebuie să se schimbe relația între, între elevi și învățători, între învățători. Și din acest, în acest context, Europa trebuie să devină mai proactivă pentru a putea uh, crea condițiile necesare erei digitale. Conform unor uh, experți, se pare că peisajul școlilor din Europa nu s-a schimbat foarte mult în uh, contextul acestei uh, revoluții digitale. 65% din elevii europeni au învățători care nu au nici o nu, cunoștință digitală și între 50 uh, până la 80% din elevii de la școlile uh, primare nu dispun de echipamentul necesar care să le permită un acces la lumea digitală, nu, se, nu citesc cărți digitale sau nu se joacă pe, pe calculator și un alt uh, fapt îngrijorător, 70% din uh, elevii nu au abilitățile necesare pentru a stăpâni lumea digitală. Trebuie să înțelegem că există o divergență foarte mare în Uniunea Europeană. Acești elevi ar trebui să fie sprijiniți în mod sistematic de către învățători, de familii, de politicile care pot fi promovate la nivel european și la nivel național. Rolul nostru, în calitate de legiuitori, este să reflectăm la opțiunile strategice care să ne permită să creăm uh, școli cât mai interconectate, să actualizăm platformele dedicate învățătorilor la nivel uh, european, să înțelegem cum sunt interconectate noile tehnologii. Trebuie să încercăm să, înțe- să înțelegem mai bine metodele de predare și de învățare, care ar trebui să fie aliniate cu actualele tendințe tehnologie, tehnologii și cum se aplică toate aceste tehnologii diferitelor niveluri. Acesta este contextul în care organizăm atelierul nostru de astăzi. Este un subiect care este relevant în mod direct pentru elevi cum reușim să creăm o egalitate de șanse între elevii europeni. O idee uh, provocatoare este cea a unui e elev. Să creăm uh, un card dedic- electronic dedicat elevilor. Deci este vorba de o provocare educativă, dar și una care ține de inovare, pentru că uh, intră în scenă tehnologii de, de predare, există aspecte de predare, aspecte industriale legate de con, conținutul educațional. Tocmai de aceea ne-am dorit să, promo, să promovăm această inițiativă. Aș dori să mulțumesc și Direcției Generale Connect, celor doi directori de la Comisia Europeană, pentru că, pentru noi, este important să transmitem acest mesaj. Comisia pentru Cultură și Educație a Parlamentului European dorește să asigură o sinergie între cele două direcții generale de resort de la Comisia Europeană și o sinergie în cadrul Comisiei Europene, pentru că doar așa tehnologii, te, tehnologiile digitale vor avea un viitor și vom obține mai mult sprijin pentru politicile educaționale europene. Deci cei doi directori alături de noi astăzi vor încheia uh, prezentările de astăzi și permiteți-mi să vă prezint experții care vor lua cuvântul astăzi. Doamna Căstilonca, este binevenit aici alături de noi, de la Universitatea din Helsinki, din Finlanda, de la Departamentul pentru Educare a Învățătorilor și apoi uh, Vincent Co de la Colegiul Boston. Ați uh, venit din Statele Unite ale Americii și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Apoi, Va avea cuvântul doamna Arti Hola, secretarul general al Asociației Operatorilor comunicației prin satelite europene și uh, domnul Hübner de la Agenția Europeană Spațială, urmat de domnul Giovanni Biondi, care ne va uh, prezenta rețeaua școlilor uh, europene, care unește mm, mai mult de 30.000 de școli europene. Dumnealui ne va spune care sunt uh, experiențele acumulate de uh, învățători în această rețea. Avem la dispoziție aproximativ o oră și jumătate, permiteți-mi să verific. Nu, două ore și jumătate. Deci cred că vom începe cu primii doi vorbitori. Fiecare va avea la dispoziție aproximativ 15 minute după care vom avea o prima rundă de întrebări și răspunsuri, după care vom trece la ceilalți uh, vorbitori. Aș dori să adaug că înainte de a ajunge la runda de întrebări și răspunsuri, în ultimele zile, cu sprijinul Direcției Generale pentru Comunicare, DigiCom, ne-am dorit să avem o participare cât mai largă. În drept urmare, am uh, selecționat câteva întrebări care ne-au fost adresate până acum prin mijloacele de comunicare digitale și aș dori să dau direct cuvântul doamnei profesoare Lonca. Și cred că prezentarea noastră va fi însoțită și de imagini. Mulțumesc! Mesdames, ladies and gentlemen, good afternoon. Doamnelor și domnilor, doamnelor și bună ziua, îmi face o mare plăcere să mă aflu aici și sper să pot să contribui la comunitatea noastră europeană cu acest mic discurs. Trebuia să vă vorbesc despre școli și educația în era digitală. Nu cunosc tot uh, ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, deci uh, am decis să mă ocup cu cazul Finlandei uh, și m-am gândit să mă îndrept și către viitor. Nu avem probe științifice pentru toate ideile mele, însă este vorba de o inițiativă. Voi stabili câteva dintre problemele care ne, le avem, pe care le avem în comun despre aptitudine din secolul 21, diviziunile generaționale. o o temă care a apărut și în comentariile în ceea ce privește angajarea școlilor în aptitudinile sociale și emoționale, pentru că ce se va întâmpla atunci când copiii vor fi așezați doar în fața calculatoarelor și nu se vor, vor mai mișca deloc. Au apărut îngrijorări în legătură cu sănătatea lor și uh, în Finlanda punem foarte mult accentul pe joacă, pe joaca liberă, art, artă, muzică, sport, lucru manual uh, și în final vă voi arăta un scurt videoclip, pentru că este foarte greu să vorbești despre ceva care este foarte vizual. Mulți ne întreabă cum se fac anumite lucruri. Cred că problema principală nu ține de tehnologie. Este vorba de scăderea angajării în școli, uh, scade angajare în școli uh, și există un fenomen de burnout din ce în ce mai mare. A doua problemă este cum să creăm culturi inovatoare de lucru. Puteți să vă uitați în jurul dumneavoastră în ce cultură trăiți, în ce, cum vedeți în stânga acele culturi în care am fost crescuți noi și pe partea dreaptă cultura care reprezintă uh, noua lume a participării social-digitale mm, la care aparține noua generație. Dacă creăm aceste culturi doar după 12 ani de școlarizare, atunci poate să fie dificil să promovăm inovarea și tehnologia în Europa. Așadar, trebuie să creăm cetățeni inovator care să uh, poate să rezolve problemele rapid în echipă. Așadar, trebuie să schimbăm spațiile de învățământ, trebuie să schimbăm tehnologiile, pentru că acestea să nu fie un obstacol în calea activităților noastre. Eu am tot felul de practici, îmi place să fiu pe Twitter, uh, Însă acest lucru nu poate să fie împărtășit cu colegii mei din Finlanda și din lume. De a, de a, există de asemenea rutine instituționale care stau în calea noastră. Și implicarea în școli scade în mod drastic. Mm, există cercetări în acest sens care ne arată că burnout-ul care începe în liceu poate să prevadă burnout-ul de 20 de ani mai târziu. Deci aceste evoluții apar foarte timpuriu aceste comportamente. Apare întrebarea dacă nu cumva alienăm tineretul cu practicile pe care le introducem în școli. Așadar, în Finlanda uh, suntem în cursul unui studiu care este pentru anul 2016. Um, avem următoarele teme uh, aptitudinile de gândire, învățarea să învățăm cum să învățăm, în al doilea rând competențe culturale, uh, comunicare și autoexprimarea, în al treilea rând să ai grijă de tine și uh, aptitudini de zi cu zi, în al patrulea rând uh, alfabetizarea multiplă, adică să știi cum să citești informațiile, informațiile de pe rețelele sociale. În al cincilea rând, competențele informatice, Eh, pentru că trebuie să știi ceea ce faci cu tehnologia și, în al șaselea rând, eh, aptitudini pentru muncă și pentru antreprenoriat. Un lucru, un lucru foarte important pentru în lumea în care trăim acum. Aceasta este baza pentru Programa Națională 2016. Această cultură a fost creată de această generație a baby boomerilor. Uh, la început se spunea că radioul este foarte periculos, că oamenii nu vor mai citi. După aceea, televizoarele s-au spus că ne vor face pasivi. Um, uh, tehnologia avansează exponențial ceea ce înseamnă că fetele mele mai mari sunt deja în generația Y, s-au născut în anii 90, folosesc camere digitale, însă fata mea mai mică, uh, care s-a născut în 1995, deja este o uh, deja s-a născut în lumea digitală, practic. Acești digital natives, cei care s-au născut în ora digi- era digitală, au, as, a, au anumite aptitudini, multitasking. Nu se poate practic să faci două lucruri în același timp, însă oamenii s-au obișnuit din ce în ce mai mult să sară de la un lucru la altul poți să vorbești cu cineva, să te joci în același timp, să fii pe rețelele sociale. Această generație este în în mod constant pe internet și chiar dependentă de dispozitivele mobile. Însă atunci când merg la școală sunt uh, depart, sunt uh, tăiați de la internet uh, timp de 6-7 ore. Deci este ca și un fel de călătorie transatlantică. Timp de 8 ore nu ai legătură cu lumea în care trăiești de obicei. Acum, revoluția sociodigitală. Este vorba de niște tehnologii care uh, permit interacțiunea intensivă, constantă cu, pe internet, cu informația, cu oamenii și cu obiectele. Acestea sunt tehnologiile. După aceea apare participarea sociodigitală. Este un nou concept pentru că mm, studenții participă în mod informal și uh, au niște practici sociodigitale SDP. Acestea devin practici sociale și reconstruiesc felul în care interacționăm unii cu alții. Așadar, în Finlanda am încercat să vedem dacă există persoane care au cunoscut doar uh, era digitală. Aceste persoane nu au uh, cunoștințe avansate, nu știu să scrie programe, nu, știu, nu cunosc ce este în, în interiorul unui calculator. Nu au cunoștință de bază și nu creează cunoștințe complexe. I-am urmărit pe acești copii până în clasa 8 -a. În jur de 60% dintre ei erau uh, participanți destul de pasivi, după aceea 23% erau, inter... erau participau în jocuri, Uh, și doar uh, foarte puțin, 10,5% participau în mod creativ în, uh, și creau și um, transmiteau propriilor creații prin internet. Care dintre aceste aptitudini ar putea să fie cele mai bune în domeniul, în cadrul școlii? Este o întrebare retorică. Se pare că acești participanți creativi care uh, dețin aptitudinile cele mai avansate de calculatoare aveau uh, note mai mici și participare mai mică la matematică, la limba engleză și uh, dezvoltarea lor academică era mai înceată. Și uh, cei care erau uh, orientați spre jocuri raportau o valoare mai scăzută pentru școală și un nivel mai mare de cinism decât participanții pasivi. Însă în cazul participanților creativi poate fi cazul că școala îi alienează pe cei care ar avea potențialul cel mai mare de a fi creativi în cadrul școlar. Așadar, există o diferență între acest, această participare sociodigitală și practicile școlare. La școală avem uh, lucrurile în mod uh, linear și secvențial, uh, hârtie și creon, se pune accentul pe achiziția de cunoaștere, însă poate ar trebui să începem și să creăm conținut pentru a uh, asimila cunoașterea și a crea informație în același timp. Doar 50% din între acești 50% uh, dintre copiii de 12 uh, ani din Finlanda raportau că se angajează, sunt implicați la școală, 4% spuneau că sunt stresați, în ceea ce privește învățarea socială și emoțională, acesta este un, acesta este un domeniu foarte complex, însă trebuie să învățăm pe copii cum să se exprime, cum, să cum să-și exprime sentimentele, cum să-i asculte pe ceilalți și cum să își asume responsabilitatea și să-și reglementeze activitatea. Toate aceste aptitudini trebuie să fie unite cu participarea socială și digitală. Și acum, în formarea noastră a profesorilor, constituim un principii. Profesorii participă la uh, ateliere de animare, de, de a uh, determina copiii să facă ceva cu mâinile și să nu stea doar în spatele calculatorului. Uh, studenți, elevii de buni, se spune că devin, că nu sunt buni inovatori, pentru că au rezultate bune la testele unde trebuie să aleagă un răspuns bun, dar uh, nu se încurajează rolul lor uh, și aptitudinile active. Uh, sperăm că uh, sistemul educațional, dacă îl vom schimba, va deveni mai bun pentru a susține aceste aptitudini și aceste practici. Așadar, există anumite practici inovatoare care promit. Sunt câteva medii uh, de învățare uh, care pot să îi angajeze pe elevi. Eu vin din uh, Uh, domeniul medical și învățarea bazată pe probleme este extrem de bună pentru că există foarte multe lucruri de unde poți să înveți. În, la clasă, în momentul în care prezinți o problemă și se discută cu profesorul, acest lucru este extrem de util și vă voi arăta un videoclip, dacă este posibil, pentru că este foarte greu să vă explic cum funcționează. Este o școală din uh, nordul Finlandei. Să vedem dacă funcționează. Marcus mi-a spus că linkul este aici, de aceea am introdus uh, am pus uh, clipul video la sfârșit pentru că uneori dacă pornești un videoclip se oprește totul. Este o școală din nordul Finlandei Așa se învață. Este This is on YouTube.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 can watch it from YouTube. Puteți să vedeți acest videoclip și dumneavoastră direct pe YouTube. Este foarte important așadar să dezvoltăm formarea pentru profesori și domnul Ciov vă va spune mai mult despre aceste, doamna Ciov vă va spune mai mult despre aceste practici, despre a încuraja bunăstarea în cadrul tinerilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru o prezentare foarte interesantă. Îmi imaginez că vor exista foarte multe observații pe marginea ei. Vă mulțumesc, domnule profesor Cho. Please. Good afternoon. Good afternoon. My name... Bună ziua, bună ziua. Mă numesc Vincent Cho. Și aș vrea să-i mulțumesc colegii pentru acest material video, pentru că mi-amintește de motivul pentru care m-am apucat de această activitate. Îmi place să fiu la școală, îmi place să fie uh, o activitate incitantă și tocmai de aceea sunt uh, astăzi aici. Scopul meu este să vă fac să vă gândiți uh, mai mult la provocările legate de educație și de schimbările tehnologice. Am venit cu multe idei, n-am toate răspunsurile, dar cred că este o ocazie bună pentru noi să vorbim și să ne gândim la toate acestea. Uh, structura uh, discursului meu se referă la trei tipuri de tehnologie, dar înainte de a face asta vreau să vă invit să faceți un experiment de gândire, să vă întoarceți la 1991. Uh, atunci s-a născut uh, fata colegei mele, uh, mulți dintre dumneavoastră poate s-au născut atunci și unii chiar au avut copii în 1991. Dacă intrai într-un magazin de tehnologie, cam asta vedeai. Un computer mare care avea nevoie de un floppy, Uh, echipamente audio-video mari care aveau nevoie de VHS și telefoane pe care nu le puteai lua după tine. Bineînțeles, toate acestea acum sunt introduse în uh, device-urile, în dispozitivele pe care le avem uh, cu noi tot timpul și puteți încerca acasă să luați un computer mai vechi și să-i redați unui copil să vezi ce se întâmplă, cât de frustrați ar fi acești copii. Și se pune întrebarea când se schimbă și școlile, ce se va întâmpla atunci. Pot să iau un copil de astăzi, să-l trimit înapoi în 91 și copilul va ști uh, unde să stea și cum să se înțeleagă cu colegii. Ideea revoluției digitale nu este o singură problemă, ci trei probleme diferite. Depinde de tipul de tehnologie despre care vorbești, pentru a înțelege care vor fi schimbările aduse sistemului educațional. Există deci trei niveluri. Primul nivel de schimbare se leagă de comunicare. Știm că internetul și educația online uh, ne împinge în direcții noi. Al doilea nivel de schimbare se referă la materiale. Ce le dăm studenților, ce le dăm profesorilor. Uh, computerele și dispozitivele mobile fiind un exemplu foarte bun. Și al treilea nivel de schimbare este profesorul. Ce știe profesorul despre elev? Ce fel de tehnologii stăpânește pentru a ajuta pe studenți? Aceste trei uh, niveluri de schimbare sunt legate de trei tipuri de tehnologie. În primul rând, vorbim despre resursele educaționale deschise. Poți să pui informație online, să fie la dispoziția oricui, cărți, materiale video, lecții și așa mai departe. Speranța fiind că oricine poate învăța oricând. Deci chiar dacă trăiești într-o zonă geografică uh, inaccesibilă, indiferent dacă uh, ești în câmpul muncii și nu ai timp de învățat, tot poți să intri pe internet și să înveți câte ceva. Niște exemple cheie sunt cursurile online masive, uh, tot felul de uh, site-uri cu uh, materiale educaționale și acestea au devenit accesibile. Un lucru pe care vreau să-l aduc în discuție este că vorbim aici despre resurse educaționale gratuite. Uh, deci vedeți aici un exemplu cum învață un student. Pui întrebări uh, online, intri pe Twitter și ai foarte mulți experți sau alți studenți care pot să te ajute, să te ghideze prin uh, media socială. Așa pot să găsești și restaurante, spre exemplu, dar nu să folosesc toate aceste sisteme în uh, sistemul educațional. Motivul pentru care am vrut să vorbesc despre aceste tehnologii este că atunci când vorbești despre uh, resursele tradiționale, trebuie să te gândești când devin ele valoroase pentru studenți, când va vrea un student să intre tot timpul uh, pe internet ca să învețe ceva nou. Un alt subiect interesant este cum aflăm care este cea mai bună cale de a preda utilizând aceste metode? Mărturisesc că am intrat, uh, am încercat să fac un curs online și când am greșit răspunsurile, m-am simțit prost și nu până la urmă. Chiar dacă am un, un doctorat uh, la activ, am renunțat la acest curs online. Vorbim și despre studenții cu dizabilități care nu s-au descurcat bine într-o sală de clasă tradițională. Asta nu înseamnă că se vor descurca mai bine într-o sală de clasă netradițională. Uh, poate este nevoie de materiale audio, poate este nevoie de limbajul semnelor pentru studenții cu deficiențe de auz și așa mai departe. Al doilea nivel de schimbare și inovare este legat de materialele pe care le dăm studenților și profesorilor. Ați auzit câte ceva despre computing one-to-one. -one. Uh, putem să-i acordăm studentului acces la un laptop sau la un iPad toată ziua pentru toate lecțiile. Speranța fiind că, având acces la această tehnologie, uh, metodele de predare și de învățare se schimbă. Uh, elevii pot intra pe internet, pot face cercetare pe marginea unui subiect, pot face un, uh, un proiect, pot face o uh, prezentare video pe care o pot pune pe internet. Deci există o, un fel de revoluție a modului de predare, dar asta încă nu se întâmplă. În ceea ce privește adoptarea acestor programe one-to-one, -one, suntem lideri în în Europa, pe locul 2 după America de Sud, acolo unde Argentina a făcut niște parteneriate cu Intel care le-a crescut uh, implicarea în acest domeniu. Doar pentru că ai un dispozitiv, asta nu înseamnă că și știi să predai cu acest dispozitiv. E foarte ușor să ai dispozitivul și să-l lași undeva pe un raft. Apoi mai sunt și problemele legate de dezvoltarea copilului și anume îngrijorarea că uh, elevii foarte mici uh, nu beneficiază dacă au uh, acces prea rapid și prea devreme la um, internet și la dispozitive electronice pentru că ar putea avea un impact negativ asupra dezvoltării lor emoționale. Apoi am vorbit despre cetățenia digitală care implică că suntem născuți într-o epocă digitală. Când ne naștem, nu știm să fim și etici sau responsabili cu tehnologia. Nu știm întotdeauna cum să luăm decizii uh, sănătoase legate de utilizarea acesteia. Al treilea nivel de schimbare despre care vorbesc în uh, acest discurs uh, se leagă de profesor. Cum îi ajutăm pe profesori să predea elevilor? Și ideea din spatele sistemelor de date computerizate este de a oferi mai bune informații pentru ca uh, golurile educaționale să dispare. Dacă profesorul știe ce trebuie să învețe elevii, atunci, în teorie, uh, va putea să predea mai bine. Pe vremuri, când eram profesor, cam asta era tehnologia care mă ajuta să învăț câte ceva despre elevi. Mă duceam la un uh, Uh, dulap din acesta, citeam câteva ore niște dosare și aflam câte ceva despre ei. Dar astăzi putem colecta multe informații legate de performanțele academice și um, aspectele emoționale dacă copilul se simte fericit la școală, dacă uh, are senzația că învață ceva și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri pot fi introduse în calculator astfel încât profesorii să aibă un feedback ce învață studenții și ce trebuie să învețe mâine, anul, săptămâna viitoare, anul viitor și unde trebuie să intervin eu ca să mă asigur că toți elevii fac progrese. După cum știți, există multe uh, variabile legate de utilizarea datelor în uh, diversele state membre. Sistemele de responsabilitate diferă, interoperabilitatea diferă și când e vorba de tehnologie se pune și problema cine are acces și la ce date. Și atunci s-ar putea să apară probleme în ceea ce privește um, modul în care datele unui student pot să călătorească cu el de la o școală la alta. pentru că tehnologia ar putea să facă acest lucru pentru noi și să ajute profesorul de la școala următoare să știe să aibă deja niște cunoștințe de bază despre elevul uh, respectiv. Dar este nevoie de schimbări structurale, o formare a profesorilor, uh, timpul necesar pentru a uh, intra pe computer și a obține datele necesare despre elevi și după aceea analizarea acestora și uh, decizia care trebuie luată despre ce altceva mai trebuie făcut. Mai este încă o problemă mai extinsă dacă trebuie să ne ținem de uh, sistemele educaționale tradiționale, e momentul să ne întrebăm cum vrem să fie copiii când vor fi adulți. dacă ai o idee legată de cum vrei să arate viitorul copilului, poți să colectezi date pe această temă. Deci am vorbit despre tehnologii, despre provocări, despre oportunități, și o să vă ofer și trei uh, gânduri care sper să lege toate aceste lucruri. În primul rând, deși este minunat că avem atât de multă tehnologie, până la urmă oamenii sunt cei mai importanți. Tehnologia este partea cea mai ușoară. Oamenii sunt provocarea, să-i convingi să uh, creadă în aceste tehnologii și să dorească să le utilizeze oriunde ar fi. Al doilea subiect este că, deși am văzut o creștere în diversele tipuri de media care sunt folosite în țările de clasă și online, Există și provocarea de a ne asigura că rămânem interactivi. Oamenii vorbesc, gândesc împreună, experimentează idei noi, pentru că doar prin interacțiune socială învățăm ceva. Și al treilea subiect pe care vreau să-l ridic era legat de ce rămâne la fel. Viața este chiar mai bună cu tehnologie? E-mailul chiar v-a îmbunătățit atât de mult viața? Poate în 1991, în serile de clasă, există încă ceva care trebuie păstrat. Există niște lucruri care se întâmplă în serile de clasă, care nu necesită tehnologie, dar care sunt în continuare bune pentru elevi și trebuie să ne gândim și la ele. În traiectoria dezvoltării umane, această revoluție digitală e doar o mică bucățică și vă încurajez să vă gândiți în continuare la aceste idei. Aveți aici uh, datele mele de contact. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you so Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste observații foarte interesante. Eu aș sugera ca în acest moment să primim întrebări din partea colegilor și după aceea și răspunsuri. Și apoi trecem la al doilea panel. Dar înainte de asta, cum am zis mai devreme, o să vă arăt unele din întrebările care ne-au parvenit din partea interlocutorilor în ultimele zile. În primul rând, de la Forumul European pentru Tineret, l-am invitat pe președinte, care din păcate nu a putut fi astăzi aici, dar uh, ne-au transmis aceste puncte de clarificare. Așa încât uh, îi voi ruga pe cei doi uh, vorbitori să se gândească și la aceste lucruri Sper că ați citit prima întrebare. Ați reușit să citiți? Andiamo indietro. La prima... Eh, ecco. Sì, magari le lasciamo poi così in... Cred că poate ar trebui să lăsăm uh, întrebările pe ecran. Cred că sunt vreo 3 sau 4 sostanza come possono essere incluse queste tecnologie nell'ambito concreto delle, delle esperienze Întrebarea era legată de modul în care aceste tipuri de tehnologii pot fi incluse în experiența educațională. A doua întrebare din partea Ramonei Friche, dacă puteți să le citiți și pe acestea două inseriscono queste, queste, questa forma di formazione dentro un approccio più olistico e quindi questo... Cu cuvinte, come può această educație digitală, tehnologică să fie inclusă în uh, educația holistică și apoi aspectele sociale care, și importanța acestora în educație și cum putem genera senzația de responsabilitate prin tehnologie. Deci responsabilitatea socială prin predare inovativă și tehnologică. E o întrebare foarte interesantă. Un alt punct important, diviziunea digitală între elevi care afectează pe cei dezavantajați. Și apoi mai este chiar o întrebare foarte specifică pe această temă. Cu alte cuvinte, cum putem să rezolvăm această problemă prin educație? Eh, che possono eh, aspirano a competere fra, con gli altri ma dobbiamo și cum ar putea copiii să poată concura cu alții. Deci trebuie să rezolvăm aceste lucruri și din punct de vedere educațional. Fapt, profesorii trebuie să rezolve aceste lucruri. Mai este și altă întrebare? Nu. Se pare că aici ne oprim. Deci acestea ar fi întrebările care mm, au rezumat practic majoritatea întrebărilor care ne-au fost adresate. Și atunci vă adresez uh, dumneavoastră aceste întrebări și o să dau cuvântul acum uh, colegilor, domnul Stroețchi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc ambilor invitați pentru informațiile prezentate. Eu am niște întrebări legate de tendința care a fost remarcată. Europa, în urmă cu 100 de ani, avea ambiția de a-i uh, trimite la școală pe toți copiii și pasul următor era de a crește vârsta uh, până la care educația este obligatorie. Pasul următor a fost democratizarea școlilor prin consilii școlare, care includ și părinți și copii. Și acum, principala îngrijorare este legată de tehnologie, care afectează toate școlile din Europa. Dar am senzația că intrăm cumva într-o capcană. Capcana fiind că ne concentrăm asupra doar câteva, câtorva puncte și mă întreb dacă îmi împărtășiți îngrijorările. Am observat că în multe consilii școlare, consiliile de părinți, au depășit orice fel de rezonabilitate în uh, cererile lor. Și al, al doua idee este că foarte mulți profesori, nu toți, dar foarte mulți, nu pot ține pasul cu viteza cu care se dez, uh, dezvoltă această tehnologie. Deci au nevoie de formare tehnologică. În al treilea rând, sistemul Bologna și alte proiecte pentru standardizarea școlilor înseamnă că există o diferență foarte mică și o diversitate foarte mică între școli. Și eu cred că școlile ar trebui să difere, nu doar în Europa, ci și în toată lumea. Ar trebui să ofere tipuri diferite de activități, uh, ar trebui să ofere tipuri diferite de cursuri și așa mai departe. Uh, și o ultimă observație care mie mi se pare foarte importantă. Bineînțeles că utilizez internetul în scopuri educaționale, dar găsesc greșeli în fiecare zi în conținutul găsit pe internet. Uh, se greșesc nume, date, interpretări și așa mai departe. Volumul acestor erori înseamnă că acestea pot fi repetate și repetiția și repetarea acestor erori Înseamnă că, practic, e ușor greșit să consideri că internetul este o, un instrument educațional. Și deși am spus că educația intră într-o capcană și face greșeli majore în ceea ce privește tehnologia, acei 10% creativitate pe care i-ați menționat, cred că ar trebui să creștem acest procentaj. Trebuie să spun că unele statistici sunt îngrijorătoare și ce vreau să spun aici? Copiii joacă jocuri online. Dacă consecința este cinismul, stresul, lipsa de creativitate, atunci există niște concluzii pe care ar trebui să le tragem. care sunt granițe pedagogice? Prin analiza pe care ați făcut-o, ați tras și niște concluzii legate de aspectele sociologice și sociale uh, și aveți uh, documentele disponibile online. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că este o întrebare foarte specifică, dar aș dori să-i rog pe ceilalți vorbitori să fie mai succinți, pentru că mai avem încă cinci prezentări foarte interesante. Libașca. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep cu o idee. oamenii care se întreabă unde a dispărut înțelepciunea. Înțelepciunea care a fost înlocuită de predare și predarea care a fost înlocuită de informație. Să nu uităm că este un mare avantaj să ai acces mai ușor la informație, dar există și un risc, și anume cunoștințele vor fi mai superficiale. Și tocmai de aceea este important ca atunci când profiți de uh, tehnologia informației să păstrezi și relațiile interpersonale, să ai relații adecvate între profesor și elev, să se păstreze această perspectivă. Dacă relațiile interumane sunt periclitate și dacă ajungem într-o situație în care lumea virtuală înlocuiește lumea reală, atunci cred că vom avea de-a face cu o generație distrusă și asta vreau să subliniez. Uh, tehnologia este foarte bună, dar trebuie să ne păstrăm perspectiva corectă. Și aș vrea să-i uh, răspund domnului Stroevski. Regret faptul că nu ați văzut raportul meu legat de procesul Bolonia, în care subliniez că există o cooperare, dar o cooperare în diversitate. Diversitatea este un motiv de mândrie pentru noi. Asta nu înseamnă că nu putem uh, să ne comparăm. Mulțumesc. Eu la colegă Zver. Prego. Vă mulțumesc. Domnul Zweig acum, pe scurt, Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, voi fi foarte succint. Rolul școlilor în dezvoltarea competențelor digitale nu este atât de mare cât credem uneori. Elevii tineri învață toate aceste lucruri în familie sau uh, împreună cu prietenii, însă este foarte bine că purtăm această dezbatere. Nu-mi aduc aminte că la începutul anilor uh, 90 lumea digitală se extindea uh, încet încet și ne doream ca tinerii să fie cât mai la curent cu noile tehnologii. În uh, deceniile următoare am încercat să folosim cât mai mult tehnologiile digitale în viața noastră privată, când învățăm, la locul de muncă. Și acum începem să ne întrebăm care ar putea să fie uh, consecințele negative ale tehnologiilor digitale, mai ales asupra copiilor. Cu toții ne, avem aceleași temeri. Ne temem cu toții că copiii vor începe să-și piardă competențele sociale, inteligența socială, pentru că sunt preocupați cu învățarea competențelor digitale. Aș dori să știu dacă există vreun uh, studiu care se ocupă de această problemă și doresc să mulțumesc ambilor invitați pentru prezentarea lor. Mulțumesc. Doamna Julie Wonder. Doamna Julie Ward. Vă mulțumesc pentru această prezentare și eu m-am ocupat de această temă înainte de a intra în uh, politică. Deci mi s-a părut uh, foarte interesant să asist aceste prezentări aici. În mod special, unul, unul din uh, profesorii mei a fost Garta Mitra, care s-a ocupat de învățarea autoorganizată de diferitele gamă de uh, metode de a învăța în contexte diferite și că învățarea digitală nu înseamnă că trebuie să stai neapărat la un uh, computer, la un uh, birou. Am participat și eu la alte proiecte mm, care se referau, care uh, recurgeau la tehnologia informației și comunicărilor, care, a, care au demonstrat că aceste tehnologii sunt la îndemâna tuturor, nu doar a unor copii din anumite state. Din punctul de vedere al educației, sunt sigură că ar trebui să uh, creăm curiozitatea, să promovăm curiozitatea copiilor, pentru că doar așa vor putea deveni cetățeni angajați uh, pe viitor este util pentru elevi să, să vorbească limbi străine, să învețe să gătească, să joace teatru și așa mai departe. Și dacă trebuie să ne gândim la necesitățile copiilor reale, nu trebuie să uităm care sunt efectele austerității asupra copiilor. Copiilor nu pot învăța dacă le este foame, dacă sunt bolnavi, dacă nu sunt fericiți, dacă uh, viața socială este una limitată, dacă familiile lor se confruntă cu dificultăți, difi, uh, cu dificultăți mari în viață și nu pot profita de toate oportunitățile pe care le pot avea, poate am o atitudine puțin misionară, însă aș dori să adresez o întrebare. Învăță... Profesorul copiilor mei mi-a spus că obiectivul ei principal a fost de a se asigura că uh, elevii uh, săi sunt fericiți și dacă sunt fericiți, ar, vor învăța și Privind uh, imaginile pe care le-am văzut, mă întreb dacă copiii sunt cei mai, feri- cei mai fericiți când stau în spatele unui uh, birou, când trebuie să treacă, când își dau seama că trec printr-un examen. Nu, cred că sunt mai fericiți când, trecând un uh, examen fără să-și dea seama că este vorba de un examen și așa mai departe. Pe mine, uh, Uh, mă îngrijorează faptul că multe state păstrează în continuare valorile uh, din era victoriană și mă gândesc aici uh, în mod special la țara din care provin eu, unde se folosesc metode stresante pentru copii care nu îi pregătesc pe aceștia pentru realitățile lumii viitoare. Deci vă întreb cum putem să mergem dincolo de cadrul actual de notare, de evaluare a studenților. Mulțumesc, doamna Trupel. Vă mulțumesc. De la antivorbitori am auzit care sunt consecințele negative ale tehnologiilor digitale în școli. Eu aș dori să mă concentrez asupra întrebării legate de competențele profesorilor. Din punctul meu de vedere, faptul că Uh, elevii nu se angajează atât de mult în școli, poate fi explicat de faptul că școlile, din punctul lor de vedere, sunt depășite. Și aș dori să știu care sunt cererile noastre până aceste zile adresate profesorilor, pentru că și profesorii ar trebui să aibă competențe digitale, să dispună de aparatele digitale necesare pentru a putea comunica cu elevii. Pe de altă parte, din nou, poate este vorba de o, de o idee veche, dar eu consider că în continuare profesorii trebuie să poată fi capabili să dau orient, orientare uh, elevilor, să demonstreze că știu să gestioneze și conținutul digital pentru a fi un bun profesor și aș dori să știu uh, care sunt uh, răspunsurile dumneavoastră referitoare la competențele și uh, Uh, capacitățile profesorilor. Îți mulțumesc, Elga. Acum Luigi Morgano are cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare și pentru uh, informațiile pe care le-am primit. Cred că există două aspecte la care trebuie să reflectăm Um, pe de-o parte la situația elevilor, pe de altă parte la cea a profesorilor. Cred că există diferențe între elevii de școală primară și studenți, de exemplu. Și să nu uităm că există diferite subiecte care trebuie învățate, nu doar tehnologiile sunt importante. Tehnologia a schimbat modul de a învăța în zilele noastre. Nu ar trebui să notăm în mod uh, neapărat împotriva curentului, dar uh, trebuie să ținem cont de mai mulți uh, factori. Aspectul socio-emoțional în domeniul educațional mi se pare a fi unul deosebit de important. Știți că există anumite persoane care uh, consideră că nu mai, me- că nu mai merită să învețe lucruri pentru că tehnologia ar fi ar fi ar oferi răspunsul la toate întrebările. Modul de a învăța mi se pare deosebit de important. Este important să folosim date, tehnologii noi. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem care sunt competențele pe care trebuie să le primească elevii. Elevii trebuie învățați în primul rând să fie critici, să fie, să-și poată forma propria părere, propria judecată, pentru că acesta este aspectul cel mai important, pentru că există pericolul unei simplificări exagerate. Și invitații uh, noștri ne-au atras atenția asupra acestei probleme. Mulțumesc! Doamna președinte, vă mulțumesc tuturor și acum dau cuvântul invitațiilor noștri pentru a putea răspunde. Dacă îmi permiteți câteva precizări. Prima prezentare a fost una deosebit de interesantă. Doamna profesor a spus, ne-a spus cât de mult a investit Finlanda în profesori, în noile sisteme de, de predare, în cercetare, în nouă metodă pedagogice și colegii noștri au întrebat ce anume, ce anume a trebuit să promovăm pe viitor și ce anume a trebuit să evităm pe viitor, pentru că este un lucru important eventual și pentru alte state. Apoi, mărimea, desigur, este importantă. În Finlanda nu se mai scrie decât la calculator, nu se mai, elevii nu mai învață să scrie cu mâna, a fost, este o știre pe care o citisem în ziare și văd că nu este adevărată, însă mi se pare o, o informație relevantă, mai ales pentru modul în care funcționează mentalitățile. Apoi, în ceea ce privește cercetările efectuate de noastră la Boston, mi se pare că avem de învățat și în Europa, mai ales din punctul de vedere al investițiilor, al priorităților strategice pe care le-ați uh, menționat dumneavoastră și pentru noi ar fi important să aflăm care sunt prioritățile uh, pentru noi și care ar fi sfaturile pentru noi. 5 minute, dacă, poate chiar mai, mai puțin pentru răspunsuri, pentru că suntem în întârziere. Vă mulțumesc că a fost, mi-au fost adresate foarte multe întrebări uh, în ceea ce privește scrisul de mână. Este, ad, este adevărat că scrisul de mână uh, clasic nu mai este predat atât de mult la școală. Kind of show in my presentation that our teacher education and în prezentarea mea am încercat să să vă spun cât de important cât, cât de important este sportul, activitățile artistice și așa mai departe în, în școală. Și există și studii neurologice care ne demonstrează import, importanța acestor activități pentru dezvoltarea neurologică. Cred că Uh, înțelegerea noastră a tehnologiei este puțin uh, depășită, pentru că noi considerăm că imaginea, ne gândim tot timpul la imaginea clasică de a fi așezat la un birou în fața uh, unui calculator. Ei bine, uh, poți avea acces la uh, tehnologie prin aparate tot mai uh, mici. Ne putem gândi și la apariția unei inteligen- inteligențe artificiale. Deci Tocmai de aceea trebuie să, investăm, să investim în metode inovatoare, pedagogice și în, uh, studiu, în documentul meu mă refer și la în, în, o învățare de tip uh, hibrid, um, chiar dacă este vorba de o, o învățare care are loc uh, în afara școlilor de clasă, este totuși una reală. Um, eu nu am, <laughs> nu am urmat niciun curs despre cum trebuie să utilizezi un iPad. Eu uh, predau la Departamentul pentru, pre, pentru Învățarea Profesorilor și uh, fica mea deja face parte din, din uh, generația care așteaptă uh, așteaptă ca toate aparatele digitale să fie ușor de, de folosit și să nu uităm că și învățarea transgenerațională este deosebit de importantă. De exemplu, eu am învățat de la tineri cum să folosesc Facebook-ul și Twitter-ul. Uh, ei, i-am învățat la rândul meu înțelepciunea, uh, gândirea critică și prin acest dialog între generații învățăm unii de la ceilalți. Putem învăța foarte multe lucruri de la copiii noștri Uh, un, un antevorbitor m-a întrebat despre pedago- uh, pedagogiile inovatoare. Cred că o resursă foarte importantă sunt activitățile copiilor și ce anume putem învăța noi împreună de copiii noștri să le pună la dispoziție uh, aparate electronice și mai departe și sunt lucruri, aspecte de care ținem cont deja în procesul de uh, predare a învățătorilor. Există, există foarte multe greșeli pe lume, probleme care trebuie să fie rezolvate, dar toate aceste, în aceste sisteme există mecanisme de autocorecție. Dacă este o greșeală atât de, de evidentă, ea va fi, va fi observată pentru că există un număr foarte mare de utilizatori. Și apoi am fost întrebată ce înseamnă lumea reală, pentru că vă asigur că pentru acești copii este vorba de o lume reală, această lume oarecum hibridă. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului profesor Cho. Vă mulțumesc. Au fost menționate mai multe teme, dacă nu mă înșel, cinci la număr. În primul rând era vorba de, investi, de investiții. Unde, în ce aș investi eu? E bine, eu aș investi în oameni, în personal, pentru că nu putem avea așteptări prea mari uh, din partea unui uh, profesor. Uh, există importanța profesorilor, a tehnologiilor și așa mai departe. Trebuie să plătești oamenii care sunt buni la integrarea tehnologiilor și este o idee foarte bună. Prezența acestor oameni este mai ales utilă când lucrurile nu funcționează, când computerele nu mai funcționează deci avem nevoie de oameni care cunosc uh, tehnologiile, aparatele și așa mai departe. A doua temă menționată se referea la consecințele neintenționate posibile ale tehnologiilor. De exemplu, ne pierdem ceva din uh, competențele sociale Există acest uh, exemplu, dacă iei niște elevi, uh, le iei uh, diferitele telefoane și așa mai departe și îi trimiți într-o tabără, vezi că vor învăța să comunice mai bine. Este adevărat. Există și consecințe neintenționate, tocmai de aceea trebuie să finanțăm studiile pe asemenea cazuri, astfel încât să acumulăm informația necesară pentru a înțelege cum trebuie să folosim mai bine tehnologiile. A treia temă menționată s-a referit la următorul lucru. Ce fel de proces de învățare ne dorim, cât de interactivă trebuie să fie învățarea? Într-un, uh, într-o imagine abordam problema cetățeniei și mm, problema de cum învățăm să devenim cetățeni mai buni E bine, există diferite proiecte interactive mm, pe care le poți face prin iPad-uri și alte aparate care pot fi orientate înspre anumite teme. Studenții pot învăța despre persoanele care nu au un adăpost, despre poluare, despre mediul înconjurător, despre cum putem combate poluarea. Deci pot lucra pe marginea acestor teme care sunt uh, relevante în viața reală. Nu trebuie să aștepte să termine o uh, universitate pentru a se ocupa de aceste teme. Apoi, o altă temă se referă la greșelile care pot fi regăsite pe, pe internet. Cred că este într-adevăr o temă reală și există și o dimensiune culturală importantă. În, uh, în anumite culturi, critica este, este privită cu ochi uh, mai buni ca în alte culturi și dacă este să mergem puțin mai, uh, mai departe, ce înseamnă uh, cunoștință de calitate, există aici o dimensiune culturală și una socială. În trecut, uh, informațiile adevărate erau cele produse de albi, de exemplu. Însă, cred că există această inteligență a utilizatorilor care se impune până la urmă. Și apoi ultimul uh, aspect se referă la cine învață pe copiii noștri să folosească aceste noi aparate, dacă o fac singuri sau nu. Răspunsul este unul uh, ambivalent, da și nu. Și răspunsul meu se bazează pe experiența mea. Um, unii, unii, unele aspecte pot fi învățate de elevi uh, singuri, însă nu întotdeauna, de exemplu, pot, este nevoie să folosești uh, toate funcțiile pe care le are Microsoft Word, uh, de exemplu. Cu un, un lucru cu care ne, care ne face probleme în școli se referă la faptul că nu trebuie să trimiți uh, poze cu tine prietenului tău doar pentru că ți-a cerut acest lucru, pentru că aceste poze vor ajunge cândva pe, pe internet deci trebuie să înveți să faci uh, alegerile potrivite. Există foarte multe lucruri pe care le putem îmbunătăți și aș dori să vă mulțumesc uh, pentru timpul acordat. Vă mulțumesc, trebuie să continuăm pentru că avem deja o întârziere. Dau cuvântul direct următorilor vorbitori pe care îi rog eventual să uh, țină seama de întrebările pe care le-am uh, amintit. Și acum dau cuvântul doamnei Hola din partea SOA. Maxim 10 minute, vă rog, pentru că altfel nu vom, uh, nu vom reuși să terminăm la timp. Maximum, thank you. Okay. Um, thank you very much, Madam Costa. Mulțumesc foarte mult, doamna Costa, pentru că mi-ați, m-ați invitat să mă adresez Parlamentului. După cum ați spus, reprezint ISOA, care este asociația care reprezintă toate operatorii de satelit din Uniunea Europeană. Se oferă servicii de comunicare Uh, peste tot în lume. Îmi imaginez că mulți dintre dumneavoastră vă întrebați ce legătură are au sateliții cu o dezbatere în legătură cu școlile. Așadar, încep cu câteva cuvinte de prezentare. Uh, sateliții au posibilitatea de a conecta oamenii oricum, oriunde s-ar afla. Nu contează, nu contează unde trăiești, într-o pe insulă, într-un, pe un munte, într-o comunitate foarte izolată și chiar în mlaștine din Polonia. Sateliții pot să conecteze aceste persoane în doar câteva zile tot ceea ce trebuie să faci este să îți instalezi o antenă parabolică și să ai un modem. Poți să instalezi așa, această antenă pe marginea unei clădiri, poate să fie o casă, o școală, un spital, chiar în uh, centrul unei comunități, într-un sat și după aceea întregul sat să fie conectat prin Wi-Fi la internet. Este o soluție imediată în câteva zile. Cât de ieftin este această soluție? Vă dau un exemplu. În Italia, pentru dumneavoastră, doamna Costa, pe care puteți uh, vedea din partea unui, unui, unei, unei, uh, unei companii membre, o conexiune foarte rapidă cu un abonament de 24 de euro pe lună. Este un abonament care este disponibil în fiecare stat membru al Uniunii. Așadar, există foarte puține motive pe, să avem în continuare o prăpastie digitală în Uniunea Europeană. Domnul comisar Cruz a doamna comisar Neri Cruz a recunoscut importanța sateliților în 2013 și ne-a uh, Uh, cerut să conlucrăm pentru a atinge obiectivul în ceea ce privește banda larg, largă până în 2015 și am uh, ajutat la implementarea unui site broadbandforall.eu uh, pe care l-am lansat în, împreună cu colegul dumneavoastră Lambert, Van Nistelrooy. Dacă clicați pe oricare stat membru al Uniunii, veți uh, găsi în limba dumneavoastră o listă de distribuitori care pot să conecteze utilizatorii la această bandă largă prin satelit. În Uniunea Europeană avem instrumentele necesare, însă în ceea ce privește conectivitatea în sine este insuficient. Știm că 63% din uh, uh, Uh, copii uh, nu au acces la aceste date. 50% uh, din elevi nu au folosit jocuri electronice și așa mai departe. Deci sunt jocuri educaționale în special. Cu toate că educația informatică este prioritatea tuturor guvernelor, există în continuare o diviziune foarte mare între aceste deziderate și experiența de zi cu zi a cetățenilor. Unii dintre dumneavoastră poate auziți despre acest lucru pentru prima dată. Există deja de mm, mulți ani și avem mult, multe sute de mii de utilizatori con- conectați. Avem și soluții pentru școli prin, de internet prin satelit. Vă dau câteva exemple scurte din Franța, pentru că în ceea ce privește experiența, Franța, ca stat membru, are foarte multă experiență în utilizarea mm, internetului de bandă largă prin satelit avem un exemplu uh, uh, de la o companie pe care, o, care se numește Viveol, școli conectate și au uh, șase oferte. Un alt exemplu este de la o companie numită Nordnet care se numește Connectecol. Pe dreapta este o căsuță chiar după, chiar la dreapta care vă spune uh, ajutoarele financiare care sunt disponibile de la fondurile structurale și regionale ale Uniunii Europene care susțin acest tip de proiecte. Uh, este foarte important acest lucru pentru că lumea nu doar că nu știe că există această soluție uh, și nici măcar nu știe că aceste servicii pot să fie plătite de către fondurile europene. Trăim într-o uh, era în care conținutul poate fi accesat pe orice dispozitiv. Există un potențial major de a îmbunătăți educația elevilor europeni. Știu că copiii mei uh, fac căutări pe internet pentru a-și face temele, își urcă temele pe internet, colaborează cu prietenii lor, fiecare fiind acasă la el citesc cărți electronice, se, uit la, se uită la video, la clipuri și uh, concurează cu copiii din alte părți ale lumii, în site-uri cum ar fi mathematics.com. Așadar, vrem să ne asigurăm că aceste oportunități sunt uh, la dispoziția tuturor copiilor oriunde s-ar afla în Uniunea Europeană și de aceea uh, vrem să folosim tehnologiile prin satelit. Acestea conectează miile de școli care nu au, sunt conectate prin fibră, prin ADSL. Doar în Franța știm că 17.000 de școli nu au acces la internet. Știm de asemenea că o imagine este mai, mult mai puternică de, decât o mie de cuvinte, se spune, și știm că școlile folosesc din ce în ce mai multe uh, videoclipuri și uh, instrumente audiovizuale pentru a preda copiilor aceste uh, Uh, conținuturi uh, necesită o conexiune de bandă largă și sunt foarte apte transmisiei prin satelit. O altă parte importantă a ecuației este că curicul, curicula națională a școlilor este vorba de informații care sunt cunoscute în prealabil și dacă aceste informații sunt acordate furnizorilor de servicii de internet, aceștia pot să creeze produse pentru fiecare stat membru dacă ne gândim că această creativitate împreună cu uh, capacitatea tehnologiei de, de satelit, ajungem la uh, capacități care pot să ofere tuturor copiilor din școli o uh, experiență educativă rapidă și bogată. Ați întâlnit vreun copil care să nu fie fascinat de spațiul cosmic? Uh, și de faptul că noi am ajuns pe lună și că recent am reușit să ajungem pe o cometă. Este, mi se pare foarte important ca spațiul și sateliții să fie integrați în sectorul educațional. Noi uh, conectăm lumea de peste tot din lume, coordonăm uh, eforturile din Nepal acum sau pur și simplu transmitem știri peste tot din lume poate doar facilităm o, un, o conversație Skype uh, din part de la, cu niște copii de la o școală din mediul rural din Spania. Uh, prin toate aceste lucruri contribuim um, în numele comunității companiilor de servicii prin satelit, uh, rămânem angajați pentru ca toate clasele, sălile de clasă să devină digitale în Europa. Vă mulțumesc. A fost o prezentare foarte emoționantă și mm, de asemenea în ceea ce privește angajamentul pe care îl uh, fac uh, cei din domeniul sateliților pentru a conecta școlile. Acum dau cuvântul lui Norbert Hübner, director pentru telecomunicații la EASA la ESA, Agenția Spațială Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Reprezint Direcția Generală Telecomunicații și Aplicații Telecom la ESA. Încep cu câteva, prezent, câteva cuvinte de prezentare în legătură cu Agenția Spațială Europeană nu, se ocupăm, nu ne ocupăm doar cu tehnologii, și, și cu aplicații spațiale. Avem 22 de state membre, Estonia și Ungaria tocmai s-au alăturat în februarie acest an și uh, avem câteva state în acordul de cooperare, plus Canada. Majoritatea programelor noastre sunt opționale, ceea ce înseamnă că statele membre pot să decide dacă se alătură și cu câți bani să susțină programele noastre. Fiecare singurul program uh, Uh, obligatoriu este cel referitor la sistemele din spațiul extern. Acestea sunt, acesta este bugetul ESA, 4,4 miliarde de euro. În ceea ce privește aplicațiile, cheltuim în fiecare an 1%, deci mai puțin de 40 de milioane de euro pe aplicații. Restul este dedicat dezvoltării infrastructurii și tehnologiilor uh, spațiale. Acum, pentru a trece la aplicații mai concrete, după cum am mai spus, uh, este vorba în special, special de programe de infrastructură, uh, infrastructură în verde, noi sateliți de comunicare, în albastru programele de tehnologie, din care un, două sunt legate de aplicații, de comunicare prin satelit și ce, cealaltă inițiativă pentru aplicațiile integrate. Obiectivul programului nostru este destul de diferit uh, uh, de ceea ce făceam în trecut. Pornim de la utilizatori, de la comunitate, de la necesitățile lor și mergem de acolo spre serviciile necesare pentru a îndeplini aceste necesități. Deci este o abordare uh, legată de cererea pieței în anumite domenii. Uh, domeniile sunt uh, educația și alte activități care reprezintă, educația însă reprezintă o activitate minoritară. În ceea ce privește conectivitatea în Europa, unde gospodăriile vor fi conectate în, pentru a vedea care gospodării vor fi, vor fi conectate cu internet în bandă largă. Există zone unde există aceste posibilități de conectare, dar oamenii nu decid să nu se conecteze dintr-un motiv sau altul. De asemenea, conform informațiilor Comisiei Europene, este nevoie în continuare de investiții, însă acestea sunt legate în special de uh, tehnologii terestre, cabluri, fibră și așa mai departe. În zonele rurale și îndepărtate, sateliții reprezintă o modalitate foarte simplă de a implementa comunicarea. Și avem un exemplu prin care Australia a recunoscut acest lucru și are planuri de a Uh, se conecta utilizând sateliții actuali existenți de comunicare. Începând cu 1998 am uh, efectuat o serie de proiecte, unele au fost mai, au avut mai mult succes decât celelalte. Vă voi arăta câteva dintre ele. Veți găsi pe paginile noastre diverse rapoarte legate de fiecare proiect. Avem implementarea aplicațiilor end-to-end, -end, deci nu doar prin, tehnologie, prin acordarea tehnologiei, ci prin tehnologie, conținut, prin comunicare și implementare în parteneriat cu comunitățile de utilizatori. Un uh, exemplu este Espresso pentru școli. În momentul respectiv a fost implementat în Regatul Unit cu sateliți de telecomunicații. Aceste servicii sunt încă existențe, existente, însă de-a de uh, lungul anilor aceste tehnologii prin satelit au fost înlocuite de rețele terestre și uh, acest proiect a fost uh, un proiect pilot, însă a fost depășit în timp. un alt proiect este VideoSat for Distance Learning 2005-2009 pentru că aici exista un factor uman, doctorii erau interesați să învețe uh, și să își actualizeze practicile. Însă, în acest caz, uh, proiectul a eșuat pentru că uh, am, elementul uman a fost ignorat și doctorii preferau să meargă la conferințe unde să învețe de la alții și nu, să stea, nu vreau să stea singure acasă pe internet. Două, câteva exemple din, din mai recente, Sway for Edu, Satellite Way for Education în Africa de Sud pentru a-i uh, forma pe profesori pentru a și îmbunătăți aptitudinile, aceste comunicări erau, uh, nu erau folosite doar pentru profesori, ci și la sala de clasă, pentru a se conecta la internet și pentru a folosi aceste platforme uh, ca și uh, internet cafeuri după programul școlar. Acum avem un nou proiect 2004-2016, U Project prin mai multe platforme. Uh, uh, profesorii și elevii devin cei care creează conținutul ei înșiși. Aveți aici uh, câteva imagini de la Sway for Edu. Implementarea instalarea acestei antene pentru satelit nu este compl- complicată terminalul costă 400 de dolari și 100 uh, de dolari pe an, pe, pe lună pentru conectare. De asemenea avem SES uh, Broadband e-Education Network, Nu este vorba de nimic ieșit din comun, sunt posibilități care pot să fie implementate, însă trebuie să existe o cerere de oferte, vor veni mai multe oferte de la mai mulți furnizori de servicii și cea mai bună poate să fie acceptată. Pentru a rezuma ceea ce v-am spus uh, până acum, nu încă pe îndoială că serviciile de satelit sunt uh, foarte bine plasate pentru a acorda aceste servicii, însă acolo unde există servicii terestre, deja acestea vor fi mult mai ușor de implementat și mai ieftine. Așadar, în domeniul educațional uh, avem nevoie de asemenea servicii la un cost adecvat această partea tehnologică este cea ușoară. Mai dificil este să creăm conținuturi eficiente, ca acestea să rămână actualizate, să fie uh, transmise și să fie utilizate. Așadar, avem nevoie să avem, avem nevoie de acțiuni pentru a integra aceste inițiative în lumea reală. Deci aici apare factorul uman. Nu mai repet acest lucru. În ultimii cinci ani am, au apărut foarte multe tehnologii, deci tehnologia nu mai este mm, o problemă. Aveți aici mm, un exemplu de costuri și un exemplu de ofertă. Conținutul efectiv educațional vedem în proiectele noastre o trecere de la sistemul linear de predare către altul în care crearea conținutului multimedia este făcută chiar de către cei care sunt implicați în acest proces, elevii și profesorii. Acceptarea de către utilizatori. Aici două, două cuvinte, lumea tehnologiei și lumea tinerilor. Am văzut acest lucru în mai multe proiecte. Pentru a facilita acest uh, contact, este nevoie de îmbunătățiri pe, în, în, în conectarea tehnologiei cu utilizatorul și, uh, de asemenea, uh, crearea unui sentiment de apartenență în comunitate pentru aceste servicii. Aici avem actorii, trebuie să implementeze aceste servicii după cum am făcut-o în uh, zone limitate există și un rol pentru donatori și finanțatori. Ultima imagine vă arată trendurile anticipate pentru viitor uh, și anume ca internetul să fie cu mult mai ieftin în viitor, uh, un trend lansat de 2 miliardari, unul dintre ei Richard Branson, ei au intenția să lanseze mii de sateliți în constelații pentru a acorda internet tuturor de pe pământ. Nu este o evoluție tehnologică, este o revoluție și nici măcar nu putem să anticipăm consecințele din mm, punct de vedere al tehnologiei și din ceea ce, în ceea ce privește ceea ce se, se, se va face cu această con, mm, conectivitate. Uh, va fi o conexiune de 10 ori mai uh, rapidă decât cea pe care o, a, o anticipăm acum. 20-30 de terabits pe secundă în 2020. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Grazie. Mulțumesc foarte mult. Vă dăm niște scenarii foarte interesante aici, este util de comentat, dar mai întâi aș dori să ascultăm și celelalte două prezentări. Giovanni Biondi uh, va urma. În urmă cu mai bine de un deceniu a existat un satelit pentru educație în India care să facă legătura cu zonele rurale și acesta a fost un proiect cultural de o importanță deosebită. O să-i dăm cuvântul domnului profesor Giovanni Biondi, care este președintele Consiliului de Școli Europene. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Foarte pe scurt, vreau să vă spun ce este acea, această rețea a școlilor europene. Rețeaua a început în urmă cu mai bine de 20 de ani la inițiativa Ministerelor Educației și acum există o rețea de 30 de ministere ale educației și subliniez acest lucru pentru că implică foarte mulți actori și există o legătură directă între miniștri și profesori. Avem și o operație de twinning care implică 300.000 de profesori din Europa. La fel se întâmplă și cu uh, științele naturii. Avem uh, un proiect pentru reorganizarea viitoare, viitoarelor laboratoare și așteptăm cu interes viitorul acestor uh, laboratoare. Cum schimbi uh, școala prin tehnologie și prin acordarea de sprijin și formare profesorilor? Pentru că în urmă cu 5 ani a existat o comisie bipartită în Statele Unite pentru a vedea dacă internetul ar putea schimba educația și principala problemă era dacă școlile pot să profite de ocaziile oferite. Și, de asemenea, vreau să vadă și câtă rezistență există la nivelul școlilor. În ceea ce privește tehnologiile, Imaginați-vă dacă vorbești doar de internet, e ok, dar scrisul și cărțile reprezintă și ele tehnologii, doar că sunt uh, relativ depășite. Deci avem lucruri în viața de zi cu zi pe care le putem folosi și uneori uh, avem probleme cu utilizarea noilor tehnologii, dar computerele pentru copii și pentru elevi sunt uh, prieteni deja, așa cum erau pe, uh, nouă prieteni pe vremuri cărțile. Și principala provocare este următoarea. Dacă schimb modelul de educație, nu există un model digital școlile pot folosi tehnologia pentru a transmite un model În urmă cu 100 de ani, sistemele educaționale majore se bazau pe alfabetizare pentru dezvoltarea unei societăți industriale. Dar acum lucrurile nu mai stau așa. Acum avem o societate bazată pe cunoștințe, care merge de la predare la învățare. Trebuie să organizezi un cadru de învățare. Trebuie să schimbi școlile în general și încerci să-i convingi pe oamenii din școli să-și dezvolte propriul mediu pe care îl pot, pe care, lucru pe care îl pot face prin uh, intermediul uh, digitalizării. Oamenii intră pe internet, pe Wikipedia și caută informații pe, uh, în rețea. Există laboratoare digitale acolo unde poți avea simulări sau testări virtuale ale diverselor ipoteze în timp real. Deci, uh, în loc să ai un uh, profesor care vorbește despre o celulă, acum poți vedea o celulă virtuală și poți să intri, spre exemplu, în sistemul solar în loc să vorbești despre el. Deci, uh, toate acestea sunt ocazii digitale, oportunități care sunt la dispoziția școlilor pentru ca învățatul să devină interactiv pentru ca oamenii de știință să fie mai implicați, mai direct implicați. Pentru că dacă ne gândim bine, oamenii de știință când ajung acasă intră pe calculator și își creează propria bază de date de cunoștință. Își fac uh, propriul playlist uh, de muzică. Deci, rețeaua școlilor europene încearcă să susțină această revoluție, practic, în sistemul educațional. Deci, există informații Dar încerci să implici pe oamenii care ar trebui să fie implicați în școală, prin stabilirea unor rețele de școli, prin implicarea oamenilor în proiecte europene, instrument pe care îl putem folosi de altfel, pentru a realiza aceste inițiative de care depindem. Una din inițiative este să înființăm o Academie Europeană. De ce? Evident că atunci când investim în uh, tehnologie, investim și în oameni. Și de aceea această Academie Europeană ar putea ajuta la schimbarea modelului uh, sălilor de clasă, Uh, laboratoarelor și așa mai departe. Deci pot să înființez un tip de rețea de formare continuă pentru profesori. Pentru că formarea profesorilor este extrem de importantă. Mă gândesc în special la Italia acum, există o perioadă foarte lungă pentru schimbarea generațională a profesorilor. Dar există schimbări care trebuie să fie făcute în cadrul unei generații. Aveți aici câteva cifre, pentru că am făcut diverse experimente cu săli de clasă oficiale, peste 3.000 de profesori care au fost înregistrați 1500 au folosit jocuri în școală, deci cifre destul de mari care reflectă o nevoie a școlilor de schimbare. Din păcate nu am putut face aceste cursuri decât în engleză și am vrea ca aceste cursuri să poată fi organizate și în alte limbi, pentru că asta este o barieră pentru unii dintre profesorii din Italia, spre exemplu. Și un alt domeniu în care am putea investi este înființarea unei uh, biblioteci digitale europene pentru a face schimb de conținut digital. Există un curriculum în școli care stă la baza diferențelor uh, dintre sistemele educaționale în ceea ce privește conținutul oferit toți profesorii europeni se reunesc, dar uh, au o programă școlară diferită. și această programă este o moștenire care ar trebui să fie organizată așa cum trebuie în biblioteca noastră digitală. Apoi există și un link uh, către satelit pentru a oferi sprijin școlilor mici. Uh, Mă refer aici la zonele insulare sau uh, montane. Deci să se extindă mediul social prin studierea uh, contextului, deci să nu mai înveți de unul singur. Dacă ne uităm la rezultatele studiilor uh, și la rezultatele testelor date acolo, în general, în zonele în care copiii învață de unii singuri, rezultatele sunt mai proaste. Și prin noi tehnologii s-ar putea uh, schimba foarte multe. Evident, uh, rețeaua școlară uh, acționează în mai multe direcții. Mulțumesc! Cred că este o prezentare extrem de utilă acest fapt că avem o rețea interministerială cu 30.000 de școli și 30 de ministere. Și acest tip de idei, uh, cum ar fi biblioteca digitală, ar fi uh, o idee foarte utilă, spre exemplu, dacă am putea face un proiect pilot. Uh, o idee pe care am putea supune-o uh, la vot colegilor. Mulțumesc foarte mult. Acum o să dau cuvântul uh, și colegilor. Mulțumesc. Uh, s-au spus deja foarte multe și nu prea mai avem timp, așa că pot să fiu succint. Stau aici cu colegul meu, Roberto Viola, care Uh, și mă bucur că ați avut amabilitatea să ne invitați pe amândoi, dar uh, există uh, niște lucruri pe care nu le poți analiza fără a analiza și uh, aspectele colaterale, conectivitatea și utilizarea uh, rezonabilă a tehnologiei. Și cred că dacă lucrăm la aceste aspecte, atunci putem face pași noi. Roberto vă va vorbi despre uh, Uh, conectivitate, dar eu să mă concentrez asupra aspectelor pedagogice ale tehnologiei. Cred că lucrul de care trebuie ținut cont este viteza cu care se petrec aceste schimbări. În urmă cu 10 ani, banda largă era la început. Facebook uh, nici măcar nu exista și acum are 3,2 miliarde de utilizatori. Deci, cred că ar trebui să avem ceva admirație uh, legată de modul în care societatea s-a adaptat la aceste schimbări, mai ales având în vedere cât de dificil este să introduci uh, schimbări rapide în sistemul educațional. Și mă uluiește să văd că mulți dintre oratori uh, au ajuns la concluzia, așa cum a ajuns și Departamentul de Politici al uh, Parlamentului, că esențial sunt oamenii și esențial este să acordăm profesorilor instrumentele adecvate pe care să le poate uh, folosi așa cum trebuie. Deci problema este cum îi putem susține pe profesori. Înainte de a intra în acest subiect, o să menționez un lucru care n-a fost menționat până acum, dar care este esențial din punctul meu de vedere dacă vreți să faci o schimbare, mai ales la nivel european. Și mă refer aici la faptul că se schimbă și natura cunoștințelor din cauza tehnologiei. Dacă ne uităm la cunoștință, la cunoaștere așa cum o știm acum, nu e vorba doar de transmiterea informațiilor, nici măcar de distribuirea informațiilor, ci despre rețele, despre colaborare și ceea ce contează pe viitor este uh, munca de colaborare a unor rețele din ce în ce mai complexe de oameni, de instituții care lucrează în condiții de incertitudine. Dacă ne uităm la institutele de educație, mai ales la universități, se vede ce tip de schimbări trebuie să introduci, pentru că universitățile nu sunt interdisciplinare, flexibile și capabile să lucreze în medii nesigure. Și de aceea, ceea ce este esențial la nivel european este să se introducem un model de sistem educațional pe ordinea de zi a strategiei pentru creștere și dacă pot să fac o pledoarie în fața acestei comisii, este să vă asigurați că educația are o voce în strategiile viitoare ale UE, pentru că dacă nu, vom fi pierduți. Și asta nu are nicio legătură cu faptul că Uniunea Europeană nu are și nu ar trebui să aibă puteri de reglementare sau legislative în domeniul educației. Deci este esențial să ajutăm și să promovăm inovația și schimbarea în sistemul educațional. Asta este esențial dacă vrem să ne asigurăm că educația, ca și alte sectoare, poate să beneficieze de potențialul tehnologiei. Și o să spun pe scurt uh, câte ceva despre profesori și educatori. Dacă ne uităm la ceea ce știm despre educatori, Uh, vorbim despre două lucruri uh, extrem de interesante. Ce cred că le trebuie? Știm că profesorii au nevoie de două lucruri. Au nevoie de mai mult sprijin pentru a putea preda tehnologia comunicației și uh, au uh, nevoie de sprijin pentru studenții defavorizați. Dar știm și cum își văd profesorii propria meserie și asta e uluitor, pentru că 80% din profesorii europeni, 80% Uh, își iubesc profesia, dar doar 20% consideră că societatea în care trăiesc uh, le prețuiește profesia. Deci e o profesie destul de singuratică și cred că obligația instituțiilor naționale și europene este să se asigure că profesorii nu mai sunt singuri și că sunt sprijiniți și că nu duc pe umerii lor toată povara acestor uh, schimbări fenomenale pe care le avem în sistemul de educație. Uh, deci asta trebuie să ne asigurăm pe viitor, că promovăm această inovație în sistemul educațional și că sprijinim profesorii. Avem mai multe instrumente prin care putem face asta. În primul rând Erasmus. Erasmus nu este doar un instrument de, pentru mobilitatea studenților. Asta știe toată lumea despre Erasmus, dar Erasmus poate avea un potențial uriaș pentru schimbare, mai ales dacă îl folosim pentru a sprijini inovați, inovațiile, parteneriatele și așa mai departe. Uh, deci acesta este potențialul lui Erasmus și am um, proiectat Erasmus cu statele membre astfel încât să poată să răspundă și la nevoia de practici inovatoare în tehnologie. Dar în Erasmus avem mai multe instrumente. S-a menționat programul de twinning, e-twinning, care este o platformă online acolo unde sunt activ 300.000 de profesori, dar asta nu înseamnă foarte mult. Uh, Uh, dar reprezintă 40% din uh, școlile europene. Deci este un instrument extrem de util și de puternic pe care ar trebui să-l folosim mai mult pentru a promova tehnologia ca instrument pedagogic. Și ceea ce încercăm să facem prin Erasmus Plus este să lucrăm cu uh, SchoolNet. Avem schooleducationgateway.org eu și cred că este un răspuns pentru educatori, pentru profesori, pentru studenți uh, despre cum să folosească mai bine tehnologia. Asta putem face și sperăm ca Parlamentul să ne sprijine în promovarea acestei uh, platforme pe viitor. Și nu în ultimul rând, aș dori să uh, menționez și ceea ce facem cu programele pentru inovație în educație. Pentru că inovația este într-adevăr un cuvânt foarte la modă, dar trebuie să trebuie să, ca inovația să intre și în educație. Și asta e o legătură uh, directă cu ceea ce se vorbea mai devreme, de muncă, de colaborare și interdisciplinaritate. Uh, dacă vreți ca studenții să beneficieze de tehnologii, și sunt convins că Roberto va spune multe despre asta, trebuie să te asiguri că um, profesorii și elevii au capacitățile necesare și să promovăm pe lângă științele exacte și științele liberale. Pentru că asta va ajuta educația deci nu trebuie doar să avem studenți care sunt competenți uh, pe științe exacte și uh, studenți care sunt competenți pe uh, științele inexacte, ci ca aceștia să colaboreze. Acesta este scopul tehnologiei, este un instrument practic, nu un scop în sine. Și Roberto o să vă spună mai multe pe această temă, sunt convins. Grație, director. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Bineînțeles, aceasta este și provocarea noastră. Cu alte cuvinte, în strategia europeană, inovația în, um, în sensul cel mai extins, ca idee holistică, trebuie să aibă un uh, rol central. Domnul Roberto Viola. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimați membri ai Comisiei Cult. Este o plăcere și onoare pentru DigiConnect să participe la acest atelier, un atelier care reprezintă un progres important din punctul de vedere al cooperării interinstituționale pe marginea acestei teme atât de importante. Colegul meu s-a referit mai ales la miezul acestei probleme și mi-a lăsat mie partea mai, mai puțin interesantă, mai puțin uh, inteligentă dar nu mă deranjează să fiu în o parte interesată, minoritară în această discuție. Însă, cred că este evident că tehnologia este doar un instrument și ar trebui să rămână un instrument. Schimbările din școală sunt uh, generate de procesele de învățare, nu de tehnologie. Este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm. Însă vă puteți închipui o școală fără apă curentă, fără electricitate, Ca pentru orice gospodărie, putem spune că o școală fără conexiune la internet este comparabilă cu o școală fără electricitate și fără apă curentă. Deci obiectivul nostru este ca toate uh, sălile de clasă din Europa să aibă acces la internet ca o premisă uh, care să le permită să facă parte din uh, o lume în uh, în uh, schimbare, a devenit o necesitate. Aceasta este difer- difer- diferența față de trecut. Tocmai de aceea partea de infrastructură este foarte importantă. Uh, este un aspect deosebit de uh, important pentru că nu putem să ne închipuim că o școală poate funcționa fără apă și curent electric. Tocmai de aceea Uh, Digi Connect colaborează îndeaproape cu Digi EAC, astfel încât toate resursele noastre să fie dedicate atingerii acestui obiectiv Am uh, demarat o dezbatere importantă care a generat o, un număr de acțiuni concrete, una dintre acestea fiind acest obiectiv ca toate sălile de clasă să aibă acces la internet. Uh, monitorizăm situația în uh, școli într-un mod sistematic și, doamnă președinte, vom, vom, vom transmite progresul înregistrat. În ceea ce privește conectivitatea, aici există de o parte. Ne dorim ca în toate școlile să existe internet de bandă largă, deci de fiecare dată când este posibil, o școală ar trebui să aibă cea mai bună conexiune de internet prin intermediul uh, fibrei optice, mm, internet de bandă ultra largă, se pot asigura posibilitățile de a opera diferitele aplicații descrise. În același timp, este important ca toate școlile să fie conectate în acest, uh, în acest context, foarte importante sunt tehnologiile cum, este, cum sunt comunicațiile prin uh, satelit. După cum a spus și directorul uh, rețelelor de școli, este important ca toate școlile să fie conectate la fel de bine, indiferent de locul în care se află în, la țară, undeva la țară sau în centrul unui oraș modern. Deci, pe de-o parte, dorim să ajungem la o bună conectare a școlilor și să asigurăm conectarea tuturor școlilor. Împreună cu ESOA am lansat portalul european ASIA, menționat de colegii de la ESOA pentru a ne, și pentru a ne asigura că toți europenii sunt conectați. Dorim să continuăm colaborarea cu ESOA și cu alți parteneri care doresc să facă parte din această inițiativă și anume încercarea de a face conectarea școlilor uh, să depășească faza pilot și să ajungă la o fază operațională, funcțională. Noi vom pune la dispoziție mijloacele noastre limitate de finanțare, în același timp, din punctul de vedere al sistemelor operaționale, fondurile structurale existente în statele membre, Uh, fondul uh, recent de investiții prevăzut pentru uh, conectarea, pentru garantarea conectării peste tot a internet, poate fi folosit pentru a crea un sistem stabil de conectare a tuturor școlilor europene. Obiectivul principal nu este conectivitatea, ci este doar primul pas. În al doilea rând, avem nevoie de inovare în sălile de clasă. Um, există o legătură aici de, cu principalul obiectiv educa, um, educațional. Este important să sprijinim profesorii, să le punem la dispoziție platformele necesare care să le permită să experimenteze, uh, să pot să poată preda lucrurile într-un mod direct. În ultimii cinci ani, Direcția Generală Connect a investit 185 de milioane de euro în inovare, în cercetare, în învățare prin uh, tehnologiile de comunicare și informații și vom dedica 52 de milioane de euro în tehnologiile pentru o mai bună învățare. Este vorba de uh, tehnologii de, uh, care facilitează învățarea folosirea unei realități virtuale a inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți experiența de, de învățare, pentru a putea intra în școala viitorului. De fapt, uh, simulăm uh, realitatea, intrăm într-o realitate printr-o imagine digitală, înțelegând în același timp cum funcționează procesul de învățare. A fost menționată a fost menționate sentimentele digitale și tehnologiile trebuie să sprijine experiența de învățat umană. Este o lume fascinantă în care Europa are în continuare un rol de lider și cu sprijinul comunității școlare și cu ajutorul uh, programelor de cercetare și inovare în Uniunea Europeană, cred că vom putea înregistra progr- progrese. Ne dorim să ajungem și la un elev digital, un elev conexat la serviciile din statele membre pe care le vizitează, un elev care să aibă o identitate digitală, este o idee pe care o examinăm și este posibilă din punct de vedere juridic, uh, mulțumită regulamentului recent adoptat privind semnătura electronic digitală, un regulament adoptat de Consiliu și de Parlament uh, anul trecut, și poate aceast, această idee va fi prima care va funcționa din punctul de vedere al uh, semnăturii digitale. În ceea ce privește competențele digitale, tema cu care doresc să-mi închei intervenția, competențele uh, digitale trebuie să se regăsească în uh, toate temele abordate într-o școală. Însă trebuie subliniat un aspect. Competențele specifice de care ai nevoie pentru a accesa lumea digitală în mod uh, complet. Există un milion de locuri de muncă în domeniul TIC în Europa. Este un paradox dacă ne gândim la numărul tinerilor șomeri în Europa. Deci competența, competențele digitale sunt, au un viitor uh, în Europa. Cu cât vom reuși să transmitem multe competențe digitale tinerilor, cu atât vom avea mai mult succes în combaterea șomajului în rândul tinerilor. În concluzie, în ceea ce privește aceste trei axe, conectivitatea, tehnologia și educația, competența, competențele digitale, Direcția Generală Connect va colabora nu doar cu Direcția Generală EAC, dar și cu alte direcții generale pentru a promova această agenda și Uh, mă bazez și, ne bazăm și pe sprijinul Parlamentului European în eforturile noastre. Cred că lunile următoare ne vor demonstra că această agendă se va uh, reflecta prin acțiuni concrete și ne vom concentra pe 3-4 acțiuni concrete cu care putem merge înainte. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc foarte mult. Iau foarte în serios propunerile și afirmațiile pe care le-am auzit în uh, aceste ultime prezentări. Aduc și o minte de obiectivele privind conectarea, care mă amintesc și în strategia 2020, accesul la internet pentru care să existe în toate uh, școlile, școlile viitorului, uh, amintit de domnul profesor Biondi, care trebuie să plece. Vă mulțumesc pentru prezență și importanța competențelor pe care trebuie să le transmitem și acum. Și așa revenim la cele spuse la început, identitatea electronică, semnăturile digitale, propuneri foarte interesante făcute parțial de tineri, ceea ce ne arată cât de pozitive sunt perspectivele de viitor. O să dau acum cuvântul colegilor care doresc să iau cuvântul. Această întâlnire, vă rog să nu uitați că este vorba de un prim pas pentru a discuta uh, strategia digitală care urmează să fie prezentată de Comisia Europeană. Comisia noastră, responsabilă pentru cultura și educație, ar trebui să uh, acorde uh, tot sprijinul acestei teme care trebuie să se regăsească în strategia Comisiei Europeană. mm Doamna Camerevert, îți mulțumesc, Silvia. Aș dori să mulțumesc și invitațiilor noștri. Am o întrebare scurtă adresată domnului Viola din partea Comisiei Europene. Nu discutăm doar despre conectare, deci despre aspecte tehnice, dar discutăm și despre conținut, despre conținutul educațional și nu putem evita tema resurselor educaționale deschise. Și aș dori să vă întreb care considerați că există contextul juridic pentru a putea apărea un asemenea conținut educațional gratuit și considerați că Eventual ar trebui să schimbăm cadrul uh, legal pentru acest lucru și mă gândesc la discuția viitoare privind uh, drepturile de autor, drepturile intelectuale, dacă ar trebui să limităm acest drept pentru a ușura uh, viața profesorilor noștri în lumea digitală și să nu mai riște să intre în închisoare dacă mm, transmit uh, elevilor anumite informații care se bucură de uh, protecția conform drepturilor de, dreptului de, propriet, de, de proprietate intelect, intelectuală. Cuvântul Morgan după care cred că vom da cuvântul invitațiilor pentru răspunsuri. Vă mulțumesc uh, foarte pe scurt. Cred că a doua parte a atelierului nostru a fost una foarte pozitivă, care a reliefat două întrebări politice. În primul rând, cum putem profita la maxim de posibilitățile existente? Domnul profesor Biondin a tras atenția asupra potențialului noilor tehnologii. Noi tehnologii au existat și în trecut. Acum aceste noi, noi tehnologii sunt tehnologiile uh, digitale. Uh, știm că multe materii sunt uh, aprofundate în universități, dar decizia de a nu a preda anumite lucruri poate ține de o anumită dimensiune socială. Într-o intervenție s-a spus că profesorii însăși uh, își desfășoară activitatea cu plăcere în general, însă nu sunt uh, recunoscute ca fiind membri importanți ai, ai societății. Cred că este o primă uh, decizie pe care ar trebui să o facem. Trebuie să depunem eforturi ca profesiunea de profesor să se bucure de recunoașterea uh, adecvată din partea societății. Apoi mai am o remarcă puțin provocatoare. Pentru a face tot ceea ce s-a spus prin aceste intervenții, ar trebui să existe un acord între state privind necesitatea investițiilor. Să se înțeleagă faptul că nu este vorba de cheltuieli, ci de investiții în viitor. Europa ar trebui să găsească un sistem de asemenea acorduri de investiții, pentru că dacă nu, există riscul să se declare uh, voința, dar să nu se schimbe nimic în uh, realitate. Colega noastră Petra ne-a tras atenția asupra unui aspect important pe care va trebui să-l discutăm mai mult în comisia noastră, astfel încât uh, să nu amânăm la nesfârșit această temă. Vă mulțumesc. O să mă refer la două puncte. În primul rând, cel amintită de doamna Petra Camerevert, dacă există posibilitățile juridice de a crea un spațiu de învățat eh, cât mai deschis și apoi ce se întâmplă pe viitor cu conținutul creat de profesioniști care a fost, eh, care a fost eh, protejat, cum ne putem asigura că acest conținut va sta la dispoziția unui public cât mai larg, garantând în același timp uh, profesionalismul acestui uh, conținut. Păi, în ceea ce privește conținutul uh, pentru care este predat elevilor, există o diferență între conținutul pe care, pe care îl poți găsi pe, pe internet, conținut care nu este întotdeauna uh, verificat, pe când în domeniul educațional există anum, programe uh, educaționale și mă întreb dacă am putea crea o punte între cele două lumi. Apoi, în ceea ce privește investițiile în infrastructură, am auzit mai mulți vorbitori care s-au referit la mm, sistemele de comunicații prin satelit, în ceea ce privește fibra de sticlă, există alte posibilități și mă întreb dacă există idei de a combina uh, aceste sisteme diferite și cred că ar trebui să fie garantată, uh, să fie garantat un acces neutru din punct de vedere tehnologic pentru un uh, acces uh, perpetu și garantat pentru a nu depinde de societățile, de furnizori care au activități doar în anumite uh, zone. Grazie. Ora darei la parola. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, celor care doresc să răspundă, vă rog să fiți cât mai succinți. Nu știu cine dorește să, să înceapă. Domnul Viola. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund întrebărilor legate de educația deschisă și materialul protejat prin uh, dreptul de proprietate. Nu aș dori să vă stric surpriza uh, studiului care urmează să fie, să fie publicat uh, miercuri. Deci, dacă îmi permiteți, vă voi da un răspuns uh, parțial Analizăm îndeaproape acest subiect în momentul în care am discutat cu părțile interesate. Părțile interesate din partea comunității educaționale ne-au semnalat că trebuie să clarificăm situația excepțiilor când avem nevoie de aceste derogări și, într-adevăr, trebuie să protejăm materialul educațional produs în urma investiții din partea unor companii private care sunt prezente în Europa și au uh, un succes global, pentru că Europa este cel mai important exportator de material educativ pe planetă. Și este în, în interesul comunității educaționale înțeles în sensul larg, ca toate aceste aspecte să fie, să fie clarificate, astfel încât elevii pe viitor și profesorii să se bucure un, de un cadru clar privind derogările permise. În același timp, este important de asemenea să sprijinim producția de material educațional de mare calitate. Deci trebuie să găsim echilibrul potrivit între cele două aspecte. Nu va fi deloc ușor, însă Comisia Europeană uh, va analiza în continuare toate aceste puncte și preconizez că în momentul în care propunerea va fi făcută, va fi acceptată de Parlamentul European și uh, salutăm sprijinul Parlamentului European și implicarea Parlamentului European în această dezbatere. Câteva cuvinte în legătură cu infrastructura. Fibra optică nu este, nu este disponibilă peste tot, deci trebuie să vedem situația de la caz la caz, să, să recurgem la toate posibilitățile posibile. Dacă există o, o rețea mare de școli conectate, unele dintre acestea ar putea folosi fibra optică, altele ar putea fi conectate prin satelit Deci, cel mai important uh, lucru este obiectivul și anume conectivitatea. Modul de a atinge acest uh, obiectiv poate fi diferit, uh, ținând seama de costuri și de beneficii. The difficult issue of money. Foarte pe scurt în legătură cu fondurile. Într-adevăr, este foarte frumos să spui că cheltuielile pentru educație nu sunt un cost, sunt o investiție, însă lucrurile nu sunt atât de simple. Dacă ne uităm rezultatele, la rezultatele sistemului educațional, Danemarca și Japonia au rezultate foarte multe, însă Japonia atinge aceste rezultate cu jumătate din fonduri. Deci nu este vorba doar de, de bani. Este foarte important să știm mai multe de, despre ceea ce funcționează în educație, ce înseamnă inovația în educație și cum se poate cheltui în mod eficient în educație. Eu cred că educația este un domeniu unde uh, avem nevoie de probe cel mai mult și totuși acest lucru nu se folosește în practică. Deci trebuie să facem un efort la nivel internațional pentru a vedea ce se întâmplă. Pentru că nu putem să avem amândouă. Pe de o parte, argumentul că cheltuielile pentru educație sunt foarte importante pentru societatea noastră și în același timp să refuz orice evaluare în special atunci când ne gândim cât de importante sunt cheltuielile cu educația în PIB-ul național. Deci comisia uh, face ceea ce dorește, în, face ceea ce trebuie acolo unde evaluează unde trebuie să cheltuiască statele membre banii. Și de aceea este foarte important să continuăm să, ca educația să facă parte din strategia noastră pentru creștere și locuri de muncă. Pe de altă parte, trebuie să fim suficient de sofisticați pentru a recunoaște că problemele educației nu pot fi rezolvate doar prin bani. Un ultim comentariu. În ciuda a ceea ce am spus, este foarte important să ne uităm la efectele educației, însă să nu uităm că ceea ce vedem în astăzi este că în restul lumii, din Australia până în Statele Unite, Mexic, China, Africa de Sud, cheltuiesc mai mult pentru educație ca procent din PIB decât uh, statul european mediu. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit uh, pentru a vedea dacă Europa acordă o suficientă atenție educației, a puterii sale transformative și a ceea ce reprezintă în definitiv educația. Vă mulțumesc. Mulțumim. Vă mulțumesc, Teresa. Da, și eu foarte pe scurt aș dori să mă refer la ideea legată de infrastructura doamnei Verhaen. Mm, o parte din cauzele pentru bogăția Europei o reprezintă diversitatea sa. Există anumite zone accesibile, alte mai puțin accesibile și ar fi um, mm, extrem de nedrept dacă neutralitatea tehnologică ar deveni o barieră în calea conectivității, dacă am sta în calea celor care uh, vor să fie conectați cu ceilalți. Alte intervenții? În primul rând aș dori să vă mulțumesc tuturor. A fost o uh, după masă foarte interesantă pentru toată lumea. Cred că vorbesc în numele tuturor. Într-un Vroiam ca într-un moment strategic, chiar înainte de prezentare în legătură cu era digitală din partea Comisiei, doream să definim mai bine prioritățile strategice și ale politicilor de educație și de inovare. Și noi, în momentul de față, la Parlament, eh, elaborăm rapoarte importante în legătură cu aspecte fundamentale care țin de acest lucru. Și mi se pare că avem și o responsabilitate pentru că uh, avem uh, responsabilitatea de a examina ceea ce a decis Comisia și mă bucur ceea ce a subliniat colaboratorul nostru. Mulțumesc tuturor pentru toate aceste provocări pozitive pe care le-ați menționat. Cred că am reținut cu toții trei lucruri importante. Tehnologia nu este doar o intervenție punctuală, nu este o schimbare în sine, ci depinde foarte mult de investiția în resurse umane. În acest caz, se pare că experiența ne-a demon- pe care am avut uh, cu proiectele Academy, SchoolNet, toate aceste experiențe din ultimii ani ne demonstrează că uh, există o plusvaloare la nivel european, chiar dacă sistemele educative rămân la nivel național. Există o serie de platforme care pot să fie puse la, dispozi- la dispoziția tuturor. Pot, pot, se poate implica inovarea uh, și, în al doilea rând, există conexiunile Mm, doamna Viola ne spunea că era un uh, subiect strategic al Comisiei Europene și noi vom cere un angajament în acest sens. Al treilea aspect foarte important are legătură cu investiția și edu- mm, legătura dintre investiție și educație. Ehm, sunt de acord și cu colegul nostru care vorbea despre calitatea acestor investiții, însă, în primul rând, trebuie să atingem o calitate minimă. Însă trebuie să transmitem un mesaj eh, și anume că, ca să nu se mm, investească doar educație în, în educația din școli, ci să se investească și în formatori, în profesori. Și de aceea raportul eh, doamnei Lonca, care ne-a prezentat uh, exemplul Finlandei, uh, mi s-a părut foarte relevant pentru că prin formarea continuă a profesorilor sistemul a devenit uh, mai satisfăcător, profesorii erau mai mulțumiți în legătură cu munca lor și s-au creat stimulente pentru ca generațiile următoare să dorească să se implice în domeniul educațional. În al doilea rând, mi se pare foarte important că uh, mi se pare foarte important ca la Uniunea Europeană să avem o capacitate um, de a le da cuvântul acestor elevi și studenți. Și de aceea mă bucur că domnul doctor, director Viola a pus această problemă e, um, importantă, care vorbi despre acest uh, carnet al mobilității, care să permită accesul la o serie de instrumente și posibilități pentru a se reduce această falie socială care există între elevi și studenți, de exemplu. O altă problemă pe care o menționa și Petra și Sabin era legată de aceste uh, materiale open source, uh, materiale deschise tuturor am dezbătut deja acest lucru și am avut experiențe interesante. Eu cunosc un caz în Italia unde toate editorii italieni recent au ajuns la un acord pentru a oferi biblioteci digitale școlilor într-un cadru specific definit la nivel național cu un acord între părți, ceea ce mi se pare salutar. În primul rând trebuie să facilităm accesul la cunoaștere și în al doilea rând să punem la dispoziție acest patrimoniu cultural celor care doresc să aibă acces la el. Trebuie să distingem și conținuturile create de către profesori care sunt alte conținuturi care uh, pot să fie transmise pentru ca spațiul educațional să fie unul comun. Vă mulțumesc tuturor. A fost o audiere extrem de unim, utilă pentru toată lumea și sper că vom avea uh, ocazia mm, de a ne întâlni din nou și de a discuta din nou despre aceste teme. Am, aveam trei puncte de pe ordinea de zi peste care am sărit la început pentru că doream să dăm cuvântul oratorilor, așadar trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi, a, aprobarea procesului verbal, dacă nu există obiecții, și al treilea punct, în dosarele dumneavoastră aveți un raport în legătură cu misiunea comis, în legătură cu misiunea noastră la Albarazin în luna martie. Încheiem aici, ne spunem la revedere, continuăm însă cu reuniunea coordonatorilor care este cu ușile închise.